privește Rusia, trebuie să fim puternici pentru ca la final să avem un acord bun. Mulțumesc pentru dezbatere și pentru contribuții. Mulțumesc, Hannes. Și felicitări pentru acest raport excelent și pentru o dezbatere atât de importantă. Doamnelor și domnilor, am închis acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine la ora prânzului. El punto siguiente del orden del... Următorul punct de pe ordinea de zi este o declarație a înaltei uh, reprezentante cu privire la situația din Egipt. Mi s-a spus însă că mi s-a spus inițial că uh, înalta reprezentantă va fi reprezentată reprezentată de doamna Cozacu Maculis, prietena noastră din Cipru. Cu această ocazie îi urez bun venit în sala de plenară a Parlamentului. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Puteți să faceți acum declarația. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Urmărim cu toții cu preocupare sporită situația politică internă din Egipt. Săptămâna trecută au avut loc ciocniri violente în timpul demonstrațiilor, ajungându-se la uh, mai multe morți și mai multe sute de răniți. Situația dintre susținătorii președintelui Morsi și uh, principalul partid de opoziție, Frontul Salvării Naționale, este blocată. Sunt uh, solicitate proteste în continuare de ambele tabere. Excuse me. An agonizing question that... Ne chinuie o întrebare. Ce se întâmplă cu tranziția democratică a Egiptului? Luni am discutat în Consiliul de Afaceri Externe situația din Egipt. Ministrii au stabilit că trebuie să se ajungă la o deescaladare a situației și la un dialog care să includă pe toți cei interesați pentru a se găsi o soluție bazată pe consens și pe implicarea tuturor. În mod evident, Egiptul are nevoie de o Constituție puternică care să-i reprezinte pe toți egiptenii. Stimați deputați, dați-mi voie în primul rând să recapitulez unele dintre evenimentele care au dus la această criză politică atât de profundă. În 22 noiembrie, președintele Morsi a emis o declarație constituțională prin care, printre altele, a scos președinția de sub controlul judiciar. În 30 noiembrie, un proiect de Constituție a fost adoptat de uh, adunarea constituantă, dominată de islamiști, și a fost prezentată președintelui. S-a cerut un referendum public privind Constituția pe 15 decembrie. Au urmat demonstrații ale ambelor tabere, pașnice la început, însă, din păcate, ultima uh, săptămâna trecută au devenit violente. Joia trecută, președintele Morzi s-a adresat națiunii cerând uh, discuții, însă nu a dat înapoi pe tema uh, declarației constituționale și a păstrat data stabilită pentru referendum. Frontul Salvării Naționale, adică principalul bloc de opoziție format din partide liberale și laice, printre altele, uh, din acestea fac parte forții candidați la președinție, Amr Musa și Mohamed El Baradei, și aceștia au refuzat, împreună cu întregul partid, să participe la negocieri, pentru că niciuna din cererile lor nu a fost respectată. Printre aceștia erau să se retragă declarația constituțională, să se anuleze referendumul constituțional și să se creeze o nouă adunare constituantă. Sâmbătă, după dialogul planificat la care erau întrunite cam 60 de figuri politice, niciuna de la Frontul Salvării Naționale, Președintele Morsi a anulat declarația constituțională inițială și a emis imediat o alta, păstrând data pentru referendum. Chiar acum, ambele părți solicită noi demonstrații. Însă situația este mai liniștită pe străzi. Frontul Salvării Naționale a anunțat astăzi că va participa la referendumul constituțional și, la, și că va face o campanie pentru un vot negativ. Astfel se ajunge la un nou nivel de legitimitate al votului. Pe plan economic, Egiptul a decis deocamdată să înghețe creditul uh, de la FMI timp de o lună. Nu este o decizie finală și va trebui să urmărim situația. Stimați deputați, în tot acest timp, alta reprezentantă vicepreședintă Catherine Ashton și reprezentantul special al Uniunii Europene Bernardino Leon și delegația Uniunii Europene la Cairo au ținut legătura permanent cu principalii uh, actori politici, printre altele cu ministrul de externe Amr, care căruia i s-au transmis mesaje privind nevoia de a uh, atenua conflictul și de a face uh, pași către conciliere. S-a dorit uh, să se utilizeze această strategie pentru a uh, ține cont de sensibilitățile de fiecare parte. După cum știți, joia trecută, înalta reprezentantă Ashton a făcut o declarație publică cu privire la importanța Egiptului și cât de importantă este continuarea tranziției democratice a acestuia și a cerut un dialog care să includă toate părțile. Revin la întrebarea mea inițială privind tranziția democratică a Egiptului. Construcția democrației nu se poate face în doi timp și trei mișcări. Mulți dintre dumneavoastră ați fost martorii acestui proces în statele dumneavoastră. Știți că construcția unei uh, democrații profunde și durabile este un proces îndelungat, care necesită o muncă grea, angajament, forță și răbdare, pe plan intern și internațional. Uneori e nevoie de acțiuni și de măsuri care uh, nu sunt de fapt atât de bine gândite, cum îți dai seama mai târziu. Unul dintre colegii de la Consiliul de Afaceri Externe a spus luni, tranziția a fost întotdeauna un proces uh, dezordonat și a antrenat uh, decizii controversate, însă este foarte important să ții cont de cererile opoziției. Cred că această declarație rezumă foarte bine situația din Egipt. Acum, liderii împreună cu, cu opoziția trebuie să uh, intre într-un dialog pentru a găsi o soluție consen- consensuală care să le aparțină amândurora. Și de asemenea trebuie să restabilească încrederea cu privire la angajamentul Egiptului pentru o tranziție democratică. Repet, este extrem de important ca Egiptul să uh, aibă o Constituție care să-i reprezinte pe toți egiptenii și să garanteze drepturile omului pentru toți, indiferent de gen, de credință și de alte criterii. În piața Tahrir au murit oameni și au murit și în alte părți, pentru a-și legitima cererea de a avea drepturi politice și socioeconomice. Să nu uităm niciodată acest lucru. Stimați deputați, Egiptul se confruntă acum cu o situație extrem de delicată, însă egiptenii trebuie să, se, să găsească singur soluția. Egiptul aparține egiptenilor și uh, nu trebuie și nici nu putem să le impunem o soluție. Ce putem face acum este să arătăm că Uniunea Europeană susține poporul egiptean printr-o tranziție democratică și să continuăm să cerem un dialog care să includă toate părțile la, uh, pentru a se găsi o soluție bazată pe consens. Și, bineînțeles, trebuie să se interzică violența de orice fel. Uniunea Europeană trebuie să transmită clar și ferm care sunt așteptările noastre privind tranziția democratică, amintind grupul de lucru UE-Egipt din 13-14 noiembrie. Unii dintre dumneavoastră chiar au participat activ la acesta. Atunci s-a stabilit un nou avânt în relațiile dintre UE și Egipt, bazate pe respectarea uh, justiției sociale, dezvoltare socioeconomică, statul de drept, drepturile omului și o bună guvernanță. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru. Trecem acum la vorbitorii care intervin în numele grupurilor parlamentare și, în primul rând, în numele grupului PPE, domnul Cristian Preda, 2 minute 30. Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, domnule comisar. Aș vrea, în primul rând, să salut dezbaterea pe care o avem astăzi despre situația din egipt. E o discuție cu adevărat urgentă pentru că

Mulțumesc, domnule Preda. Urmează colegul Panzeri în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Perioada politică actuală din Egipt uh, este mm, foarte bine reflectată în ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Cred că trebuie să fim foarte clari. Tranziția din Egipt este deosebit de importantă pentru întreaga regiune și pentru echilibrul din această regiune. Este de altfel la fel de îngrijorătoare ca și ceea ce se întâmplă în Israel și Palestina. Reacțiile președintelui egiptean au ridicat foarte multe probleme democratice și au suscitat revolta opoziției. Tranziția democratică din Egipt mm, trebuie să fie susținută. Cel care câștigă nu are dreptul uh, să decidă absolut tot în ceea ce privește politicile uh, constituționale, statul de drept. Uh, Textul constituțional, de altfel, este deosebit de lacunar și conservator și nu reprezintă, de altfel, părerea întregii societăți egiptene. Trebuie să cerem ca această fază de tranziție să fie gestionată într-un mod neutru, fără implicarea forțelor armate. Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei, trebuie să aibă o prezență mai puternică Pentru că avem tot interesul ca Egiptul să treacă prin acest proces de tranziție democratică. Mulțumesc, Antonio. Doamna Șache, două minute în numele liberalilor. President, thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnul comisar, dragi colegi, un apel urgent pentru asumarea rolului de lider, pentru leadership am uh, promis asta cetățenilor noștri și oamenilor din Orientul Mijlociu care au cerut libertate, justiție, oportunități. Am văzut că uh, e vorba de faptul că au trecut printr-o uh, dictatură de zeci de ani și am văzut că aveam nevoie de o politică bazată pe valori pentru a construi relații cu aceste țări. Am promis mai multă reformă democratică, mai multă asistență financiară, dar degeaba, de-abia dacă s-au implementat toate aceste lucruri și acum suntem puși la grea încercare. Domnul Morsi a luat o decizie foarte grea, foarte greșită, mă scuzați să-și aloce mai multe puteri decât a avut uh, Mubarak și să scoată președinția de sub scrutinul judiciar. Um, Vedem că structurile democratice din Egipt sunt acum demontate și e nevoie de gestiune de criză. Domnule președinte, egiptenii nu merită aseme- o asemenea conducere, un asemenea regim. Democrația nu înseamnă doar un om, un vot. E vorba de uh, faptul că mm, Egipt are nevoie de stat de drept în adevăratul sens al cuvântului. Dar care a fost răspunsul Uniunii Europene la ceea ce se întâmplă acum în Egipt? Um, au trecut câteva săptămâni până să avem și noi o declarație și după 22 noiembrie, în alta reprezentantă a spus că Uniunea Europeană va returna activele înghețate Egiptului, activele lui Mubarak. Un mesaj cât se poate de prost direcționat. Parteneriatul cu Egipt este foarte important pentru noi. Există oameni care, când vecinii noștri se descurcă bine, la fel o facem și noi și cu toții profităm. E foarte important ca dreptul, uh, un, drepturile universale ale omului să se aplice și egiptenilor. E păcat că Uniunea Europeană nu e mai puternică, pentru că ne dezamăgim și pe noi înșine și și pe egipteni. Cu privire la referendum și la ceea ce îi va urma acestuia, trebuie să dăm dovadă de mai multă vigilență sau cel puțin să nu ne mai prefacem și să ne ascundem în spatele condiționalităților. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șache, în numele verzilor are cuvântul un minut și jumătate, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Ce faci atunci când ai un prieten uh, care acționează cam ciudat și nu înțelegi de ce. Ce faci atunci când un stat încearcă să uh, ajungă la democrație, însă se polarizează atât de mult încât compromisul nu mai e posibil? Recent am fost în Egipt cu task force-ul, cu doamna Ashton, și după toate discuțiile cu parlamentarii egipteni, am constatat că mm, compromis înseamnă să faci un pas înainte când alții fac un pas înapoi și că așa ceva nu se putea în Egipt. Înseamnă că asistăm la deraierea acestui stat. Și să știți că sunt foarte îngrijorată atunci când văd cum acționează domnul președinte Morsi. Însă, mai știu și că atunci când un prieten face ceva ce nu trebuie, e bine să-i spui adevărul. Dacă domnul Morsi vrea să adopte o Constituție în trei săptămâni, nu e prea grozav. El rămâne totuși un prieten și trebuie în continuare să găsim mijloace pentru a-l ajuta pe acest prieten. O diplomație a megafonului nu este modul în care ne putem asigura că în Egipt va domni în sfârșit statul de drept. Am o rugăminte pentru doamna Ashton și pentru domnul Füle, și anume să rămână prezenți, să utilizeze condiționalitatea asistenței UE, însă să supravegheze îndeaproape situația, pentru că democrația nu se face într-o singură zi. Mulțumesc, Judith. În numele ECR are acum cuvântul un minut domnul dr. Tanner. Domnule președinte, Toată lumea știe că o revoluție reprezintă nu neapărat o transformare, ci o tranziție, iar în uh, Egipt nu putem să ne așteptăm uh, să descopere instituțiile democratice peste noapte. Însă acțiunile domnului Morsi trebuie să fie condamnate. Proiectul de Constituție ar fi trebuit să fie comunicat uh, și opoziției și prin faptul că nu a fost comunicat, nu a făcut decât să-și îndepărteze sprijinul populației egiptene. De asemenea, tentativa de a fi pus deasupra puterii judiciare este mm, mm, o greșeală care a fost întâmpinată cu o rezistență populară masivă ceea ce l-a determinat pe președinte să revoce decretul respectiv. Opoziția va participa, se pare, până la urmă în acest referendum și nu îl va boicota. Uh, ECR salută grupul de lucru al lui Lady Ashton privind uh, Egiptul care își propune să reinstaureze democrația în această țară. De asemenea, trebuie să vorbim și despre libertatea religioasă a minorității creștine copte, care uh, se tem de represiunile islamiștilor și drepturile lor trebuie să fie prevăzute în Constituție. Mulțumesc. Acum uh, tot uh, un minut are cuvântul domnul Belder în numele FD. Mulțumesc, domnule președinte. În discuțiile pe care le-am purtat cu minoritățile creștine din Egipt săptămâna trecută, a devenit foarte clar că ei se opun noului proiect de Constituție. Și, slavă Domnului, nu sunt singurii care se opun. Dacă e să parcurgem cu atenție noul text al Constituției, ne dăm imediat seama de ce uh, forțele seculare și creștinii din Egipt se opun cu fermitate acestui uh, text venit uh, din partea frăției musulmane. Vă dau doar un exemplu. La articolul 219 se menționează uh, Uh, posibilitatea de a aplica legea Sharia și la articolul 4 în altul Consiliu de Clerici al Arcar devine singura autoritate competentă uh, și în măsură să interpreteze legile ea verifică uh, constituționalitatea actelor normative și e clar că există o influență islamică aici și că se va influența sistemul judiciar. Și atunci mă întreb ce se va întâmpla pe mai departe. Pentru că nu știu dacă domnul Morsi a creat aceste sau liderii islamiști. Mulțumesc, o minut și jumătate acum are cuvântul în numele Stângii Unite, doamna Maria, Marisa Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele Morsi și frăția musulmană și-au însușit primăvara egipteană pentru a stabili un regim autocrat. Încercările de controlare a sistemului judiciar, de recurgere la forțele armate, reprezintă semnale foarte îngrijorătoare și o tentativă prezidențială de a controla toate puterile statului. Frăția musulmană a răspuns foarte violent la contestarea populară uh, și ne temem că acest regim se aliază acum cu armata. Uh, manifestanții au fost reprimați, s-au utilizat forțele armate împreună cu poliția și astfel domnul Morsi a creat un precedent foarte periculos. Se pare că, de fapt, s-a dat înapoi în uh, privința controlului aparatului judiciar. Cu toate acestea, se dorește votarea unei Constituții care nu susține deloc diversitatea socială și culturală a acestei țări. Morsi nu a ajuns nici măcar la 25% la primele alegeri prezidențiale. Au mai fost doi candidați cu peste 20% și alții care aveau peste 10%. Această diferență de opinii ar uh, fi trebuit să aibă drept urmare o constituție mai pluralistă. Să sperăm că Egiptul nu se va cufunda acum în abis. Mulțumesc, Marisa. În încheiere, domnul Mölzer, care are la dispoziție un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că președintele Morsi vrea o nouă Constituție cu orice preț poate fi privit ca fiind un prim pas către o dictatură islamistă. Și vreau să vă spun că e un eșec uh, acesta, pentru că în ultimii doi ani nu s-a ajuns la un numitor comun nici în ceea ce privește libertatea de cult, nici în ceea ce privește dreptul cetățenilor. E până la urmă vorba de o societate profund fragmentată, lăsată pradă haosului. A devenit clar faptul că separarea puterilor în stat uh, și că uh, principiile democratice nu sunt respectate, iar în rândul oamenilor uh, există îngrijorare cu privire la șomaj și guvernul nu face nimic pentru asta. Demonstranții uh, sunt uh, priviți ca fiind susținători ai lui Mubarak. E foarte clar că, de fapt, trebuie să fie intervenit la nivelul Constituției. Reforma trebuie să fie una adevărată. Uh, și trebuie să ținem cont și de respectarea dreptului creștinilor din Egipt. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum am încheiat intervențiile în numele grupurilor politice. Avem intervențiile în nume propriu. Doamna Gabriel, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Trebuie să spunem foarte clar, Uniunea Europeană trebuie să rămână activă și să continue să aibă poziții clare, la înălțimea așteptărilor noastre și pline de curaj. Vigilență și dialog, iată cele două cuvinte cheie. Și trebuie să transmitem uh, următoarele mesaje astăzi. În primul rând, un mesaj către guvernul egiptean. Acum un an v-ați angajat pe calea democrației. Este un drum care nu este ușor și necesită crearea de noi instituții, însă nu trebuie să deviați de la această cale și să nu uh, vă regăsiți uh, niște reflexe autoritare care uh, îi vor dezamăgi pe cetățenii egipteni un mesaj acum către organizațiile internaționale. Trebuie să ne continuăm efortul de susținere a Egiptului. Nu este rolul nostru să îl um, judecăm, să judecăm guvernul egiptean, ci să apărăm statul de drept. Și acum un mesaj pentru cetățenii egipteni. Avem uh, datoria de a susține inițiativele cetățenilor care și-au arătat disponibilitatea și dorința de a trăi într-o democrație și trebuie să le protejăm drepturile. Trebuie să acționăm într-un spirit de compromis și de dialog pentru a avea un stat egiptean care respectă drepturile omului și uh, statul de drept. Și asta și prin includerea femeilor în procesele de negociere și în uh, responsabilitățile înalte economice. Să nu-i uităm nici pe tineri, prin dinamismul și spiritul lor de inițiativă, uh, ar putea fi un punct câștigător pentru Egipt și un mesaj pentru noi toți în Uniunea Europeană. Suntem principalul partener comercial și prima sursă de ajutor financiar pentru Egipt. Grupul de lucru Uniunea Europeană Egipt, care a avut prima reuniune pe 14 noiembrie la Cairo, este o manifestare concretă a cooperării întărite și o modalitate. Domnul președinte, domnul președinte, Maria, interpreții te roagă să vorbești uh, mai rar, pentru că nu reușește să te urmărească. Te rugăm foarte mult să vorbești puțin mai rar. Îmi cer scuze interpreților, cărora le mulțumesc pentru ajutor. Continui așadar grupul de lucru UE Egipt, care a avut prima reuniune pe 14 noiembrie la Cairo, reprezintă un semnal concret al cooperării noastre întărite și o modalitate unică de instaurarea obiectivului comun, promovarea păcii, stabilității și prosperității, precum și a valorilor fundamentale, drepturilor omului și statului de drept. Acest grup de lucru, acest task force, trebuie să includă toți actorii tranziției democratice și să identifice partenerii care pot contribui la concretizarea priorităților Egiptului și ale Uniunii Europene în domeniile economic și politic. Numai așa vom putea să um, ancorăm democrația cu putere și să contribuim la redresarea economiei, la crearea de locuri de muncă și la investiții profitabile pentru noi toți. Cred că parteneriatul nostru întărit cu Egiptul poate să răspundă acestor provocări, poate să se situeze la înălțimea așteptărilor populației, dar în acest scop dialogul și respectarea drepturilor omului trebuie să rămână elementele cheie ale tranziției egiptene. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Maria. Și acum are cuvântul un minut și jumătate, doamna Ana Gomes. Egiptul este confruntat cu un regres foarte periculos după tranziția sa democratică. Președintele Morsi uh, se apropie de o dictatură și nici forțele armate nu se îndreaptă spre democrație. Președintele a greșit. Ca să iasă din criză, trebuia să dialogueze cu toate forțele democratice emergente, mai ales cu cei care protestează în piața Tahrir împotriva unui proiect de Constituție care nu oferă nicio garanție democratică și care nu asigură deloc protecția drepturilor și libertăților fundamentale solicitate de majoritatea populației, mai ales de femei și de minoritățile religioase și altele. Procesul de referendum este foarte uh, neclar, nejustificat și nu poate legitima nici președintele și nici Constituția. Trebuie să evităm să se revină la o intransigență religioasă. Uh, nu trebuie ca generalii să capete puterea să impună ordinea în țară și știm din experiență că tranzițiile democratice durează și niciodată nu sunt uh, scutite de pericole. Egiptul democratic înseamnă o garanție a păcii și a securității în regiune. Trebuie ca Egiptul să împărtășească ideile noastre privind democrația și libertatea, pentru că până acum au murit foarte mulți egipteni curajoși pentru aceste scopuri. Trebuie să uh, dăm mai mult pentru mai mult, trebuie să îi susținem pe cei care luptă pentru democrație în Egipt și să cerem domnului Morsi să respecte obligațiile internaționale ale Egiptului, inclusiv drepturile tuturor egiptenilor. Președintele, îmi pare rău să vă spun, dar interpreții foarte greu uh, vă urmăresc, doamnă Gomez. Vreau să cer următorilor vorbitori să o ia un pic mai ușor, pentru că știm din experiență că um, altfel e mai greu să comunicăm. Președintele spune că aici sunt interpreți profesioniști care ajută la comunicare, însă când încerci să spui în două minute un text pregătit pentru patru minute, e mai greu și nu se îmbogățește în niciun fel dezbaterea. Doamna de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Vedem că ceea ce se întâmplă în Egipt este foarte grav, situația economică este catastrofică, se mai adaugă și o criză politică, instituțională, constituțională, democratică. Și cred că întrebările noastre sunt legitime. Avem dreptul să ne punem întrebări legate de conținutul textului care va fi supus referendumului, pentru că acest proiect, în loc să împiedice abuzurile, lasă ușa deschisă interpretărilor și deci abuzurilor în materie de egalitate bărbați-femei, uh, protecția drepturilor minorităților, libertățile publice. Ca urmare, am dubii și am dubii legate și de context, de atmosferă, pentru că vedem violențe, um, diviziuni foarte clare între pro-islamiști, anti-islamiști, un climat care nu e deloc propice pentru un referendum. Adaug că egiptenii nu beneficiază de niciun fel de informații uh, în legătură cu acest vot și că 90% din judecători au refuzat să supravegheze acest referendum. Deci da, putem avea dubii și cred că președintele Morsi ar trebui să calmeze situația, să reia dialogul, să reia consultarea, să asculte preocupările absolut legitime ale opoziției și să facă un gest vizibil, amânând, uh, de ce nu, data acestui acestui referendum, pentru că o Constituție nu poate să fie impusă cu forța, fundamentul unei uh, democrații nu se poate face cu forța. Ați spus, doamnă ministru, că Uniunea Europeană nu poate nici ea să impună nimic. Da, este adevărat, dar Uniunea Europeană poate să vorbească și să spună sus și tare care sunt exigențele ei. Mulțumesc, doamnă Desarnez. Are cuvântul acum un minut domnul Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Intențiile președintelui Morsi și ale frăției musulmane au devenit clare. Proiectul de Constituție impune cu predominanță șaria ca fiind legea aplicabilă și îl pun pe președinte în fața legii liderul Badei, liderul frăției musulmane, spune că organizația nu s-ar nu recunoaște Israelul, că este organizație a jihadului și că așteaptă momentul propice de a invada Occidentul. Așa a spus a primăvară arabă, uh, pe care am sperat să o vedem în termeni reali, ia o turnură foarte gravă în Egipt. Protestatarii din piața Tahrir, care luptă pentru justiție, sunt trădați. Islamiștii vor ca ei să predomine în regiune și trebuie să corectăm această situație. Trebuie să ne regândim uh, politica noastră de sprijin necondiționat pentru tranziție, tranziție democratică, pentru că vedem că uh, părem să ne fi făcut iluzii până acum. More for more, mai mult pentru mai mult, după cum spunea comisarul Füle, trebuie să ajute forțele cu adevărat democratice din Egipt. Mulțumesc, domnul Vigenin. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Când mă uit la știri, am o senzație de deja vu. Președintele abuzează de putere, oamenii sunt în piața Tahrir, armata e pe străzi. Parcă un cec uh, al istoriei s-a închis în numai doi ani. Mubarak a plecat, a venit Morsi. Însă, Istoria nu se repetă întotdeauna. Ne-am învățat cu toții lecțiile și dacă este așa, atunci UE trebuie să acționeze, decisiv și în cooperare cu SUA. La jumătatea lui noiembrie a avut loc o reuniune a Task Force-ului UE-Egipt. Am arătat acolo ce, de, ce relație am avea dacă s-ar respecta democrația și ar continua reformele politice. Acum trebuie să arătăm care va fi reacția noastră dacă se amenință democrația și se încalcă drepturile omului. Forțele pro-democratice au nevoie de un sprijin adecvat în uh, lupta lor. În acest moment, credibilitatea noastră este din nou pusă la încercare. De aceea nu înțeleg faptul că Consiliul de Afaceri uh, Externe, și citez, a uh, constatat evoluțiile din Egipt fără să tragă niciun fel de uh, concluzie mai uh, consistentă. Trebuie să îi ajutăm pe aceștia uh, din Egipt pe calea lor democratică. În câteva zile se va vota o Constituție ce va deveni baza tuturor revoluțiilor ulterioare. Dacă Consiliul doar constată acest lucru, nu știu cum va putea să-și asume o poziție clară. Știu bine că democrația nu se construiește peste noapte, dar nu vreau să închid ochii când văd ce se întâmplă și anume că se merge în direcția opusă. Mulțumesc! Un minut, domnul Ziobro. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că evoluția din Egipt ne arată că politica adoptată de Lady Ashton uh, nu este niciun fel luată în seamă. Se mai adaugă și amenințarea, se mai adaugă acum și amenințarea uh, Uh, puterilor islamiste care uh, doresc să acapareze informațiile și să le manipuleze și acest lucru se confirmă și acum. Ceea ce se întâmplă astăzi pare să depășească în gravitate ceea ce s-a întâmplat în timpul regimului Mubarak. Lady Ashton îi apără totuși necondiționat pe cei care au interceptat puterea în Egipt. Eu cred că trebuie introdusă o schimbare, trebuie exprimată o poziție clară și univocă din partea Uniunii Europene în fața acestor semnale uh, neliniștitoare care ne vin din Egipt în ceea ce privește nerespectarea drepturilor omului. Mulțumesc, dragi colegi. Acum are cuvântul domnul Zala. Un minut. kolegovia egypt je stále v revolučnom procese. ústava nie je nikdy formálny. dragi colegi vedem că procesul din Egipt nu este unul deloc formal. Când e vorba de o revoluție, mereu uh, ținem cont de uh, mai mulți factori. Revoluția din Egipt nu e comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în 89 în uh, estul Europei. Uh, Țările din uh, sudul și estul Europei și-au regăsit calea. A Și vedem că acum avem democrație și stat de drept. Dacă Egiptul devine un stat tolerant, atunci uh, ar fi un punct, bun punct de plecare. Am putea construi democrația și statul de drept mai târziu. Eu cred că Egiptul va avea mai mult succes decât Europa. În Europa a durat 200 de ani. Eu cred că Uniunea Europeană poate să facă o schimbare. Mulțumesc, dragi colegi. Am terminat uh, intervențiile oratorilor înscriși la cuvânt și acum trecem la Catch the Eye, intervențiile spontane. Nu sunt foarte mulți care mi-au uh, atras atenția că vor să intervină. Începem cu domnișoara Elena Băs- doamna Elena Băsescu

către tranziie spre democraie. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Maria, la CatchDI nu se poate aplica procedura cartonașului albastru. Nu, nu se poate acest lucru în timpul CatchDI. Bun, acum dau cuvântul domnului Mașii. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cei care au uh, spus prematur că primăvara arabă a devenit o iarnă arabă au uh, fost surprinși de faptul că președintele Egiptului încearcă, încearcă să, acupa, să acapareze pentru el toată puterea. Demonstrațiile tinerilor arată că mobilizarea continuă. Situația este critică, în mod evident. Atacurile asupra lucrătorilor, drepturilor femeilor uh, și drepturilor sindicale continuă. Numai prin uh, organizare de jos în sus, uh, procesul revoluționar poate să continue pentru a um, obține aspirațiile oamenilor, libertate, educație, um, îngrijiri de sănătate și salarii mai mari nu uh, politicienii frăției musulmane vor uh, da acest lucru sau armata. Toți au interese în sistemul economic și în Constituția bazată pe uh, principiile proprietății private. Lupta fundamentală pentru schimbările democratice este necesară. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Țavela. Oh, I didn't hear you, Mr. President. Oh, sorry. Îmi cer scuze, nu v-am auzit, domnule președinte, spune doamna Savele. Lucrurile stau în felul următor. Egiptul, în clipa de față, se află în suferință Acum trebuie să ne întrebăm pe cine îi sprijinim, pe salafiști, armata, să sprijinim pe Mursi, în cine mai putem avea încredere? În istoria Egiptului până acum uh, armata uh, a fost cea care a intervenit în perioadele de tranziție pentru a pune lucrurile în ordine. Deci uh, ar fi nevoie poate de un sprijin tehnic pentru cei uh, uh, pe care uh, comunitatea internațională îi consideră a fi demn de încredere. Din păcate, economia din Egipt s-a prăbușit. Oamenii care ies pe stradă nu ies pe stradă doar din motive ideologice, pentru că ei, de fapt, se luptă pentru supraviețuire. Doamnă ministru, este decisiv să se acorde o asistență economică. Dau cuvântul acum doamnei Muniz. Nu am înțeles dacă vroiați să uh, interveniți la catch sau nu. Bun. Nici nu am nevoie de uh, un minut. Eu cred că în clipa de față Uh, trebuie să uh, ne gândim deja la momentul de după uh, referendumul pentru Constituție, pentru că opoziția deja se pare că a acceptat acest lucru. Deci trebuie să sprijinim delegațiile unor organizații pentru a ne informa în legătură cu referendumul care urmează să aibă loc. Să nu pierdem această ocazie. Mulțumesc. Iar acum, înainte de toate, însă, bună seara tuturor și rog acum reprezentanta Comisiei să intervină? Nu, se pare că reprezentanta Consiliului va fi cea care va trage concluziile. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Egiptul au avut întotdeauna relații strânse de parteneriat. Ne leagă istoria, geografia și uh, dorința comună de a avea o vecinătate pașnică și stabilă. Cu toții am fost impresionați în momentul în care egiptenii au coborât în stradă în ianuarie 2011. Egiptenii au cerut cu vehemență să le fie acordate drepturile lor politice, economice și sociale. Uniunea Europeană și-a exprimat rapid susținerea neechivocă vis-a-vis -vis de tranziția democratică în Egipt. Într-adevăr, drumul însă a fost anevoios și va continua să fie așa. Asta înainte ca Egiptul să-și fi finalizat tranziția democratică. Tranziție democratică care va asigura drepturile omului pentru toți. Toate noile tipuri de asistență financiară sub formă de granturi trebuie să se bazeze acum pe noile principii de vecinătate și pe noile criterii stabilite după primăvara arabă. Noua abordare pe care o avem va oferi asistență suplimentară tocmai acelor state care, într-adevăr, se înscriu pe calea reformelor politice și democratice va fi, uh, vor fi acordate aceste sprijine acelor state care își doresc într-adevăr o creștere inclusivă și justiție socială. Ne vom asigura că aceste principii sunt aplicate și implementate în totalitate în toate statele din vecinătate, inclusiv, bineînțeles, în Egipt. Trebuie să amintim de asemenea că majoritatea programelor europene au drept beneficiar direct cetățenii egipteni și în special pe acei vulnerabili dintre ei. Ca urmare, anul acesta am adoptat uh, programe de asistență în domenii precum crearea forței de, uh, uh, locurilor de muncă, pregătirea și formarea profesională. Aceste programe vor fi puse în aplicare prin intermediul administrațiilor locale sau prin intermediul ONG-urilor de la fața locului. Situația din Egipt este una fluidă, aceasta se schimbă permanent, însă suntem cu toții de acord că Egiptul este un partener vital pentru noi, pentru Uniunea Europeană, și de asemenea pentru întreaga regiune. S-a menționat dimensiunea regională și importanța Egiptului în contextul acordului de a focului din uh, Gaza, dar și în contextul uh, situației uh, tensionate din Orientul apropiat. Trebuie să fim răbdători însă, pentru că tranziția durează. Trebuie să ne asigurăm că uh, respectarea drepturilor minorităților, în special a celor religioase, și crearea consensului sunt într-adevăr componente cheie ale democrației egiptene. Același lucru se aplică, bineînțeles, și în cazul drepturilor omului. Constituția trebuie să se bazeze pe un acord larg la nivel național. Acesta este mesajul pe care Uniunea Europeană îl transmite acum uh, partenerilor egipteni. Haideți să continuăm a depune eforturi împreună. Chiar uh, în momentul în care uh, discutăm, noi aici, la Strasburg, se propun noi tipuri, noi teme de discuție după cum spunea doamna Sargentini, nu e nevoie de diplomație prin megafoane, însă a fi discreți nu înseamnă neapărat a nu avea claritate în mesajele sale. Trebuie să spunem clar că Uniunea Europeană sprijină reformele de tranziție din uh, Egipt și, ca dovadă a acestei seriozități a noastre, am creat un task force pentru Egipt uh, un task force care prezintă toate propunerile noastre, investiții, asistență financiară sub formă de uh, granturi și împrumuturi. Tensiunile politice din ultima perioadă nu pot nici pe departe să, urmea, să umbrească uh, rezultatele pozitive ale acestui task force. Uniunea Europeană este acum în poziția unică de a ajuta uh, Egiptul prin intermediul uh, implementării unor principii cât se poate declare. Iar situația fiind așa cum arată ea în momentul de față, e clar că aceste principii și valori trebuie să fie adoptate în uh, Egipt. Acum, în încheiere, uh, repet faptul că tranziția este un proces de durată și ar, tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă de hotărâre, dar și de răbdare. Uniunea Europeană va continua a susține Egiptul în această perioadă de tranziție. Vom fi în continuare hotărâți. Vom cere democrație, drepturile omului, principiul respectarea principiului statului de drept și, de asemenea, o bună guvernanță. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, thank you very much, Madame Kozaku Marculis. Vă mulțumim, doamnă Kozaku Marculis. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Va avea cuvântul vicepreședintele Comisiei Înaltul Reprezentant. E vorba de decizia Israelului de a extinde um, colonii.